vom vota mâine la prânz. Și vreau să vă spun că mâine, 15 aprilie, începem ședința la 8 jumătate și uh, terminăm la ora 2, după care vom lua o pauză și vom continua de la 3 la ora 11 seara. Aveți uh, ori de zi pe internet, se încheie ședința. Vă mulțumesc!